domiciliu în uh, regulile lor naționale și pot merge dincolo de cerințele minime. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Am primit o propunere de rezoluție la încheierea acestei discuții. Dezbaterea este închisă. Votarea va avea loc mâine la ora 12. pe ordinea de zi. Avem acum o întrebare cu solicitare de răspuns oral privind rezistența la antibiotice. Dau imediat cuvântul autorului, domnul De Castro, 5 minute. Signor Presidente, signor comisar, onorevoli colegi. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Iată, ne aflăm aici în fața unei dezbateri deosebite, o adevărată ocazie pentru a da dovadă de angajament față de această problemă a rezistenței la antibiotice din partea animalelor. O problemă foarte importantă pentru agricultura europeană și pentru creșterea animalelor. Jumătate din antibiotice sunt utilizate pentru animale și dacă acestea sunt utilizate în mod corect, ele reprezintă un instrument care permite crescătorilor de animale să mențină bunăstarea și sănătatea animalelor. Nu vrem să acuzăm aici uh, felul în care sunt utilizate antibioticele în creșterea de animale, dar dorim din partea Comisiei un răspuns concret pentru o utilizare eficientă a antibioticelor, astfel încât să se reducă rezistența la acestea. Pe 5 mai 2010 s-a făcut o evaluare în ceea ce privește creșterea animalelor și atunci s-a vorbit deja la Parlament despre sănătatea animalelor și felul în care se utilizează diverse produse. Toate cele trei instituții au vorbit despre problema rezistenței la antibiotice din partea uh, animalelor și de responsabilitatea noastră. S-a cerut comisiei să uh, țină cont de toate informațiile care dispunem, inclusiv felul în care se utilizează antibioticele pentru ca utilizarea lor să fie mai eficientă. La un an după aceasta, Comisia de Agricultură, al cărui președinte sunt, a cerut Comisiei să prezinte măsurile luate pentru a face față acestei probleme care ar putea afecta și sănătatea omului. Domnule comisar, avem nevoie de un angajament clar din partea Comisiei pentru a putea utiliza datele de care dispunem și pentru a putea stimula nu doar o monitorizare, ci și o gestiune mai eficientă a antibioticelor pentru a lupta împotriva bolilor. Există de asemenea studii care arată că o, o dietă cu un conținut energetic redus ar putea duce la o incidență mai scăzută a bolilor și o utilizare mai scăzută prin urmare a antibioticelor. În ceea ce privește siguranța alimentară, poate am putea face o revizuire a previziunii de consum de făină animală în ceea ce privește bolile mon- monogastrice. Acestea se află în conținutul rezoluției din Comisia de Agricultură adoptată pe 12 aprilie și pe care o vom vota mâine. Acesta este rezultatul unei munci intensive din partea noastră și aș vrea să mulțumesc domnului Paulson și tuturor grupurilor parlamentare pentru contribuția lor. În felul acesta am putut pregăti împreună un text care să ne permită un sector al creșterii animalelor mai responsabil în întreaga Europa cu un efort coordonat și o voință comună. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului comisar Andor. First, I would like to underline that the commission... În primul rând, aș vrea să subliniez faptul că noi, Comisia, ne dăm seama și suntem îngrijorați de amenințarea uh, față de sănătatea publică pe care o pune uh, rezistența la antibiotice. Pentru a răspunde la prima întrebare, în 2009 Comisia a cerut uh, Agenției Europene a Medicamentului să ia inițiativa în adunarea unor date comparabile privind utilizarea antimicrobialelor, antibioticelor în, la animale. Și rezultatele privind studiului acesta prin consumul de antibiotice au apărut în al treilea semestru din 2009. Uh, Agenția Europeană a Medicamentului a colaborat cu statele membre și cu factorii relevanți pentru a dezvolta un sistem de analiză și rezultatele, datele pe care le avem din 10 uh, țări vor fi publicate cât mai uh, curând cu putință. Alte 12 state au început să colecteze voluntar aceste date. Ideea este să lărgim sistemul, să acoperim, să ajungem să acoperim toate statele membre după aceea să avem date la un nivel mai detaliat, cum ar fi uh, cel uh, al speciilor de animale. De ce avem nevoie de aceste date? Avem nevoie de ele pentru a avea o abordare bazată pe știință. Numai pe o astfel de bază se poate evalua corect riscul uh, adevărat, real, uh, atribuit utilizării acestor substanțe antibiotice. În, uh, pentru a răspunde la a doua întrebare, vă pot asigura că noi înțelegem că este nevoie de abordare multidisciplinară în controlarea acestei probleme și de aceea Comisia se consultă cu propriile sale servicii, statele membre, agențiile relevante și alte părți implicate prin uh, seminarii și consultări publice. Comisia uh, colaborează strâns, cum spuneam, cu agențiile relevante, mai ales cu Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, EFSA, Uh, Agenția Europeană a Medicamentului și laboratorul uh, de referință al Uniunii Europene. Pentru a răspunde la a treia și ultima întrebare, aș vrea să vă anunț faptul că Comisia dezvoltă o strategie pe 5 ani în acest domeniu. Strategia va, adopta, va avea o abordare holistă și va conține propuneri concrete pentru acțiuni suplimentare care să abordeze această problemă atât la nivelul sănătății animalelor cât și a sănătății publice vom uh, uh, emite concluzii uh, ca rezultat al consultărilor pe care le-am menționat deja. Și uh, revizuirea regulilor în ce privește uh, medicamentele veterinare și uh, furajele medicament, medicamentate uh, se va produce. De asemenea, mai sunt și alte măsuri uh, luate în considerare și pe baza dovezilor care se vor aduna, Comisia va decide detaliile propunerii sale legislative. Obiectivul nostru este să prezentăm această strategie pe 18 noiembrie, care este ziua europeană de conștientizare a problemei antibioticelor. Vă mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Are acum, au acum uh, cuvântul oratorii în numele grupurilor politice. Începem cu Partidul Popular European. Două minute, uh, domnul Iegle. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Iegle. Domnule comisar, în primul rând aș dori să mulțumesc președintelui uh, Comisiei Agri domnului Paolo de Castro pentru inițiativa sa, pentru întrebarea adresată Comisiei pe acest subiect foarte important. Domnule comisar, v-am ascultat intervenția și v-aș ruga să ieșiți puțin din sfera teoriei și să faceți ceva în practică, fiindcă eu cred că avem o, o sarcină reală în față. Rezistența la antibiotice este o problemă serioasă, pentru că și până acum acestei s-a acordat prea puțină atenție. Uh, antimicrobialele uh, reprezintă un instrument util dacă este uh, implica, implementat ca atare, pentru că ne ajută să ne menținem animale într-o stare bună de sănătate. Pentru ca pe viitor antibioticele să rămână în continuare un mijloc eficient de a combate bolile în rândul animalelor, dar și în rândul oamenilor, este nevoie de o acțiune coordonată la nivel comunitar. Săptămânile trecute, la Comisia Agri am uh, dezbătut acest subiect foarte intens. Avem o rezoluție care pe 12 aprilie a fost votată la comisia noastră uh, cu o amplă majoritate, cu 34 de voturi pentru și 2 împotrivă. Raportorii de la toate grupurile politice au uh, conlucrat și s-a ajuns la un text foarte echilibrat și v-aș ruga să nu renunțăm mâine la vot la acest text. Raportul este echilibrat, are în vedere atât uh, problematica sănătății animalelor, cât și cea a rezistenței la antibiotice, precum și uh, situația economică a fermierilor. Mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au implicat, în special doamnei uh, Paulsen, pentru buna cooperare. Mulțumesc încă o dată tuturor. Vreau să văd din partea Comisiei activități concrete acum. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumim pentru socialiști și democrați. Intervine domnul Capula Santos pentru un minut. Obrigada, senhora Presidente, senhor Comissário. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, Consecințele utilizării antibioticelor pentru tratarea bolilor în, pentru animale sunt foarte cunoscute și sunt îngrijorătoare. Această chestiune este deja supusă normelor și Parlamentul European a dedicat atenția sa acestei chestiuni. Aceasta a dus la inițiative foarte interesante în legătură cu colectarea de date în legătură cu rezistența la antibiotice. Aș vrea să fac însă un apel la Comisie pentru a nu utiliza doar mecanisme de monitorizare, a, pentru a adapta și, adopta și măsuri astfel încât să se utilizeze măsuri mai extinse și pentru ca acestea să fie incluse într-un pachet legislativ care să promoveze bunele practici. Textul acesta a fost uh, adoptat cu mare majoritate la Comisia de Agricultură și el confirmă chestiunile cele mai importante care merită toată atenția Comisiei. Avem nevoie de măsuri concrete pentru a susține sănătatea publică și pentru a avea produse animale de calitate. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului ALDE, doamna Polsen, pentru două minute jumătate. Tak, fru ordförande, och... Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. Am făcut un, o treabă foarte bună în Comisia de Agricultură și e rar ca o adunare politică să ajungă la un astfel de acord cum am reușit noi în Comisia Agri. Rezistența la antibiotice este cea mai mare uh, amenințare la adresa sănătății animale, dar și umane. La un anumit moment uh, istoric, infecțiile erau cea mai mare cauză de deces în rândul copilor, dar și al animalelor. Și să nu uităm că animalele și oamenii uh, sunt practic, au rădăcini comune și se comportă la fel din acest punct de vedere când e vorba de infecție. Avem aceeași sensibilitate. Deci dacă uh, de exemplu, suntem stresați și obosiți, atunci vedem o scădere a sistemului imunitar și avem nevoie de antibiotice pentru a lupta împotriva unor infecții serioase care apar. Așadar, ne-am gândit la acest lucru, ne-am gândit la medicamentele pentru uz uman, am încercat să înțelegem ce s-ar putea întâmpla, însă dacă nu avem antibiotice ca o armă de luptă, atunci să nu uităm că practic ajungem să ne întoarcem la situația în care s-au aflat străbunicii noștri. Ceea ce astăzi noi considerăm că e o infecție banală, mm, s-ar putea să se transforme din nou într-o infecție mortală, așa cum era cazul acum 100 și mai bine de ani. Se poate transforma din nou într-o boală mortală. Deci nu discutăm uh, o chestiune frivolă și pe care o putem lua uh, în ușor. De aceea sunt foarte bucuros sunt foarte bucuroasă în legătură cu această discuție. Sigur că sunt uh, niște detalii pe care aș vrea să le văd abordate altfel în această rezoluție, însă ideea nu este să mm, avem o rezoluție perfectă 100%, ci să reușim ca împreună să pornim un proces. Asta e un lucru esențial și sper că și Comisia va, se va alătura acestui demers și mâine să avem un vot practic unanim. Sper acest lucru și să transmitem un semnal foarte puternic pe care să nu-l poate ignora nimeni. Mulțumesc în numele grupului ECR, domnul Ashworth, două minute. Uh, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc și președintelui Comisiei de Agricultură pentru că a, mobilizat această dezbatere. Există îngrijorări foarte mari în legătură cu utilizarea antibioticelor și a funcționării în cazul bolilor infecțioase. Există, într-adevăr, dovezi că acestea sunt utilizate prea mult și s-a dovedit că eficiența uh, a acestora este în scădere. Aceasta pune în pericol, practic, sănătatea oamenilor. De aceea susțin obiectivul acestei dezbateri. De asemenea, consider că obiectivul trebuie să fie o mai bună cooperare între agenții și companiile farmaceutice pentru a rezolva această problemă. Totuși, Trebuie să spun că, în ciuda opiniei publice generalizate, aceasta nu este o problemă exclusivă doar agriculturii intensive. Utilizarea întâmplătoare a antibioticelor în agricultură este comună în toate tipurile de agricultură, mai mică sau pe scară largă. Și, într-adevăr, marii producători le utilizează în mod general și acestea sunt integrate în contractele cu sectorul de procesare și acestea sunt utilizate cu restricții în funcție de utilizarea lor calitativă. Este clar că avem nevoie de măsuri de control și abia aștept să văd care este strategia Comisiei. Însă atunci când va veni această strategie, v-aș ruga să țineți cont de trei lucruri. În primul rând, ea trebuie să se bazeze pe dovești științifice foarte clare. În al doilea rând, aceste măsuri trebuie să fie proporționale și, în al treilea rând, aceste măsuri nu ar trebui să adauge o și mai mare povară pe uh, umerii agriculturii și a industriei în general. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea verzilor, domnul Oisling pentru două minute. Dragi colegi, acest subiect este foarte serios are o semnătate mare nu doar pentru sănătatea animală, ci și pentru sănătatea umană și trebuie să facem referire mereu la acest aspect. Nu este o problemă ce vizează strict uh, agricultura. Între timp, uh, ne-am dat seama că nu avem suficiente date. Dacă doar 10 state fac raportări în acest sens, nu este suficient. Acest subiect trebuie tratat uh, ca atare pentru a, avea, pentru a putea exercita controlul. Uh, este un subiect care, în opinia noastră, trebuie să vizeze îngrijirea animalelor atât uh, la ferme cât și uh, în gospodării. Putem să reformăm uh, politica agricolă și să vedem cum anume poate fi promovată o îngrijire decentă a animalelor uh, cum uh, anume poate fi protejată diversitatea speciilor și cum anume putem să creștem animale care sunt robuste și sănătoase, pentru că trebuie să mergem și aici pe principiul a preveni este mai bine decât a trata. Avem nevoie de la Comisie de un plan pe termen lung pentru a uh, scădea utilizarea antibioticelor în agricultură pe viitor. Rezistența la antibiotice Uh, este manifestată de cei care uh, sunt activi în domeniul agriculturii. Aceștia deja au probleme cu acest, cu, cu acest lucru. Și există temerea că există rezistență la antibiotice dată de consumul de alimente procesate. Acest lucru trebuie avut în vizor pentru că vizează sănătatea cetățenilor europeni la urma urmei. Așadar, este nevoie să acționăm și o spun foarte clar,

Doamnă președintă, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi, trebuie să facem tot posibilul pentru a combate rezistența la antibiotice. Trebuie să ținem cont nu doar de uh, Uh, consumul uh, precaut de antibiotice în rândul oamenilor, ci și în rândul animalelor. Este nevoie să avem o abordare concertată în acest sens, fiindcă nu putem permite ca în continuare, doar în Uniunea Europeană, să se uh, um, să moară 25.000 de oameni din cauza rezistenței la antibiotice. Antibiotice nu trebuie să fie utilizate ca o rutină, ca o măsură de prevenție. Trebuie ca acestea să fie utilizate cu mare atenție în statele membre. În ceea ce privește creșterea animalelor, trebuie să întreprindem toate eforturile necesare pentru ca animalele de la naștere și până la maturitate să fie menținute într-o stare bună de sănătate. Fiindcă animalele sănătoase sunt uh, pâinea noastră cea de toate zilele pentru a evita consumul de antibiotice la urma urmei. Este, sunt importante furajele aici, dar, sunt, dar este importantă și îngrijirea animalelor. Ar trebui să fim deschiși în fața alternativelor, de exemplu, uh, tratamentele homeopate și fitoterapia. Există așadar alternative, dar avem nevoie de mai multă cercetare și de mai multă cunoaștere pentru a ști cum să le utilizăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Gerbrandi un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dragi colegi, în regatul țărilor de jos uh, suntem uh, lideri mondiali, din păcate nu la fotbal, uh, pierdut deja anul trecut, ci în ceea ce privește utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor. Nu există o altă țară care să utilizeze mai multe antibiotice decât Olanda și aceasta are consecințe foarte grave, nu doar pentru consumatorii din Olanda, ci și pentru cei din alte țări uh, europene. Am spus deja că există 25 de mic victime în Europa din cauza infecțiilor bacteriene. Există un procent foarte ridicat uh, de rezistență la antibiotice în ceea ce privește produsele uh, din carne și am văzut că și la anumite legume există o anumită rezistență. Domnule comisar, aceasta trebuie să se schimbe. Danemarca tocmai a arătat că se poate, că prin măsuri foarte stricte se pot utiliza mult mai puține antibiotice. Și cu toate acestea se poate avea un sector al creșterii animalelor sănătos. Uniunea Europeană, așa cum a spus și mai devreme Comisia, va prezenta în noiembrie măsuri suplimentare pentru ca în anul 2012 să se înceapă introducerea treptată a acestora. Cred că ar trebui să acordăm urgența necesară acestor măsuri, pentru că nu putem permite ca totul să depindă de subsidiaritate și de statele membre care de multe ori sunt foarte lente pentru a aplica măsurile urgente. Mulțumesc. Trecem acum la dezbaterea Catch the Eye, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte clar că există un acord transpartinic privind uh, preocuparea cu, în legătură cu rezistența la antibiotice. Totuși, uh, dat fiind ce a spus comisarul că avem date numai din zece țări, vorbim despre preocupări Uh, care nu se leagă de niște fapte detaliate. Și avem nevoie de toate aceste informații. Aș vrea să văd un tabel privind utilizarea acestor uh, antibiotice pe state membre și pe populații de animale, ca să vedem care sunt țările cu cele mai bune practici și să măsurăm în funcție de acestea. Deci nu ca să arătăm cu degetul pe cei care nu fac o treabă bună, dar să determinăm statele care folosesc prea mult uh, antibioticele să uh, folosească practici mai bune de creștere a animalelor. Fermierii nu folosesc antibiotice ei, ci atunci când animalele se îmbolnăvesc, pentru că antibioticele costă mulți bani, deci ei nu le folosesc așa uh, ca și cum ar folosi apa, de exemplu. Deci trebuie să fim echilibrați în dezbatere. Haideți să obținem informațiile, așteptăm cu nerăbdare strategia pe care ați menționat-o și care va fi emisă în noiembrie ca să nu mai avem această problemă în Uniunea Europeană, atât pentru animale cât și pentru oameni. Vă mulțumesc. Parola all'onorevole Iar. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi sunt recunoscător președintelui de la Agri pentru că a pus pe ordinea de zi acest subiect. Utilizarea de antibiotice pentru tratarea animalelor. Aici avem foarte multe avantaje, dar și dezavantaje. Pentru că, iată, ceea ce face bine animalelor poate să fie foarte periculos pentru noi. Avem nevoie de o abordare coordonată, de o abordare bazată pe date științifice concrete, fiindcă utilizarea antibioticelor în rândul animalelor uh, va reprezenta un subiect uh, acut în continuare și animalele vor primi în continuare antibiotice. Trebuie să ne apărăm cumva și tocmai de aceea este Uh, salutar faptul că se tratează acum acest subiect. Ne bucurăm că, după cum s-a spus deja, se recunoaște faptul că avem o analiză a stării lucrurilor din partea tuturor statelor membre, în interesul animalelor, în interesul agriculturii europene, dar mai ales în interesul cetățenilor Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumim, spune președinta. Are cuvântul domnul Micolașici a chcel by som poukázať na... Mulțumesc, și domnilor. Doresc să vă atrag atenția asupra unui lucru pe care medicina animală și medicina umană le au în comun. La toate congresele de, de microbiologie, când se discută despre rezistența oamenilor la antibiotice, s-a ajuns la o concluzie. Mereu s-a ajuns la discuția despre stafilococul auriu și la rezistența, la, despre rezistența la acesta. Nu există un, niciun antibiotic în medicina umană care să mai fie acum eficient împotriva acestei infecții. Vreau să știu cum s-a ajuns la această situație. Se știe deja că s-au utilizat mult prea multe antibiotice în rând uh, pentru tratarea animalelor, într-o manieră irresponsabilă. Se dau animalelor în pe, pentru, uh, în scopuri preventive uh, tone de antibiotice amestecate cu furaje. Și de aceea se ajunge mai apoi, după consumul de, de produse uh, animale, la rezistența la antibiotice în rândul oamenilor. Oamenii nu se mai pot apăra acum împotriva unor infecții pe care poate pur și simplu le iau în spital. Așadar, Comisia ar trebui să adune niște date în acest sens și să înceapă o căutare de noi antibiotice, antibiotice care ar putea salva vieți omenești. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Are cuvântul domnul Pașca. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Penetrácia... Mulțumesc, doamnă președintă. Utilizarea produselor uh, chimice și farmaceutice uh, în uh, obținerea de produse alimentare reprezintă un lucru foarte dăunător organismului uman. Utilizarea uh, produselor chimice și farmaceutice în uh, mediul agricol trebuie să fie atent urmărită și trebuie să fie evaluată cu consecvență, astfel încât să putem determina care sunt urmările pentru uh, oameni. Trebuie să avem o abordare de prevenire, fiindcă astfel vom uh, putea identifica potențialele soluții tehnologice ce ne sunt oferite. Sigur că trebuie să privim situația ca fiind una periculoasă, fiindcă rezistența la antibiotice este o mare problemă, dar problema în sine este foarte complexă și trebuie privită în ansamblul ei. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc, spune președinta. Acum dăm cuvântul domnului comisar Andor. Mulțumesc, doamnă președintă. Strategia comisiei pe care o vom prezenta în noiembrie va prezenta noi idei în legătură cu felul în care comisia, actorii implicați și statele membre pot rezolva această problemă în toate sectoarele afectate. Va fi probabil nevoie și de schimbări în legislație pentru alte lucruri nu. Important este să alegem instrumentele cele mai bune pentru acest obiectiv. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Nu este vorba aici doar de o problemă legată de creșterea animalelor, tocmai de aceea trebuie redusă rezistența la antibiotice și din cauza utilizării excesive în cazul animalelor. Instrumente precum uh, educația, campanii de, de conștientizare, toate acestea pot fi utile. În același timp, considerăm că datele trebuie să fie colectate pentru a înțelege mai bine situația. Statele membre sunt interesate și dornice să ofere astfel de date, un lucru încurajator. Și, într-adevăr, avem un calendar stabilit, munca pregătitoare este în curs, studiul de impact în legătură cu produsele veterinare, utilizate și celelalte elemente importante, iar propunerile legislative, după cum v-am spus, vor veni în 2012. Comisia salută de asemenea reacția Parlamentului și așteaptă în continuare cooperarea cu Parlamentul, cu statele membre și cu toți actorii implicați cu obiectivul comun de a proteja sănătatea cetățenilor din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Am primit o rezoluție pentru a încheia această dezbatere. Se încheie aici dezbaterea, iar votul va avea loc mâine la orele 12.